Proviamo a fare un po' di silenzio, per favore. Vă rog frumos să încercăm să facem liniște. Trecem acum la al doilea grup de lucru, nu mai puțin interesant decât primul. Acest al doilea grup se va ocupa de aplicare a liniilor directoare ale ONU în ceea ce privește întreprinderile și drepturile omului și căile de atac. Vreau să vă spun că până acum uh, această aplicare s-a efectuat cu succes în multe țări. Cum se numește domnul de la comisie, întreabă domnul Panțerii. Senta, Gugu, signor Gugu. No, come si chiama quello che... Eh, ha già parlato molto prima, vedo che parla... Domnule la Comisie a vorbit deja destul de mult înainte, văd că vorbește și după. Ce spuneam? Spuneam că până acum <laughs> această aplicare s-a bucurat de succes în multe țări, printre care multe țări membre ale UE, însă trebuie în continuare făcute eforturi pe plan internațional pentru a prezenta și a face un bilanț al situației. Îmi face mare plăcere să o întâmpin aici pe doamna Beata Faraci, care a realizat un studiu pentru Comisia DROA intitulat Punerea în aplicare a orientative ale ONU ce privește uh, firmele și drepturile umane, președinte al uh, Institutului Polonez pentru Drepturile Omului și Afaceri, domnul apoi Surya Deva, reprezentant ai uh, statelor asiatice din Pacific, din grupul de lucru ONU, care se ocupă de acest subiect. Și apoi îi dau uh, bun venit și domnului Zulficar Shah de la Institutul Pakistanez pentru educație și cercetare în ceea ce privește situația de după uh, tragedia de la Rana Plaza și cât privește îmbunătățirea condițiilor de lucru în sectorul comercial. Ca să nu mai pierdem timpul, dau cuvântul imediat cuvânt uh, doamnei Beata Faracic și apoi uh, vom uh, vedea cum discutăm, dar întâi șapte minute fiecare pentru intervenții, vă rog. Thank you, Mr. Chairman, and Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. E o mare, mare plăcere să vorbesc la această audiere comună ale celor două comisii. Mi s-a spus inițial că am 15 minute, acum de la 15 mi s-a tăiat la 7, e cam problematic, dar o să încerc. Știm cu toții? Că 2016 am marcat a cincea aniversare a adoptării principiul auzitoare privind afacerile și dreptul o ocazie bună de a da o imagine ansamblu și o evaluare a progreselor în implementare de până acum. După cum a făcut Comisia Europeană și noi ce s-a întâmplat nu UE, rolul meu era să vă arăt ce se întâmplă pe plan global în statele care nu se membre ale UE. Și asta numai în legătură cu pilonul 1. Nu e nicio îndoială că în ce privește aceste principii călăuzitoare sunt primul standard acceptat global care acoperă responsabilitățile statelor și firmelor de a preveni și a se ocupa de abuzuri legate de dreptul omului în activitatea de afaceri. Faptul că l-a adoptat și Consiliul ONU privind dreptul omului reprezintă un punct de referință cu autoritate pentru a asigura că firmele respectă dreptul omului. În același timp, această aprobare de către organismul ONU le dă o poziție legitimă în discuția cu statele membre pe plan mondial, care altfel niciodată n-ar fi acceptat o astfel de discuție pe acest subiect. În ce privește evaluarea progresului, implementării acestor principii călăuzite. Totul depinde dacă vrem să vedem paharul pe jumătate gol sau pe jumătate plin. <clears throat> fără îndoială s-au întâmplat multe în aceste cinci ani, cel puțin în comparație cu alte procese care se referă la dreptul meu. Deci am văzut o aliniere cu aceste principii că călăuzitoare, începește alte standarde, cum ar fi ghidul OCDE, compactul global, ISO 26000, standarde performanță și așa mai departe. Am văzut standarde cum ar fi cele de la Comitetul miniștrilor recomandările Consiliului Europei privind domeniul drepturilor omului și domeniul de afaceri care preiau aceste principii și le duc la un nivel suplimentar, îngevește pilonul 3 sau măcar acest, acest potențial, dacă ar fi implementate de statele membre, vedem de asemenea organismele regionale care cer statelor să meargă mai departe, UE, diverse alte organisme, Organizația Statelor Americane, apar și în procese pe rol, în instanță. Vedem și impactul acestor principii călăuzitoare. Spune și lacunele lor și ale implementării sub forma promovarea unui tratat internațional cu caracter obligatoriu în acest domeniu. După acest studiu, eu pot să vă spun că cea mai mare realizare de până acum este că, mulțumită acestor principii călăuzitoare, factorii implicați, în fine, au un dialog. Mi-aduc aminte că prin 2002-2003 <clears throat> discuțiile legate de proiectul normelor ONU, drepturile omului și afacerile erau o atitudine și o atmosferă cu totul diferită, poziții bătute în cuie, nimeni nu discuta cu ceilalți acum toți factorii implicați discută. Nu sunt de acord, dar măcar uh, au un discurs mai constructiv, încearcă să se înțeleagă așteptările celorlalți, soluțiile, problemele potențial. Nu trebuie subestimat, e o mare realizare. <clears throat> Majoritatea celor cu care am discutat pentru acest studiu mi-au spus că nu cred că am fi avansat atât de mult cu discuția privind promovarea afacerilor și drepturilor omului fără aceste principii clauzite. Mă refer la avansarea discuției, pentru că, din păcate, multe din ce se întâmplă acum se întâmplă la nivel politic superior, sunt multe discuții sau schimburi, dar nu s-a tradus și pe teren. Și încă mai vedem multe abuzuri în materie de drepturile omului care continuă să se manifeste. Deci e momentul să treacă de la vorbe la fapte. Cinci ani a fost o perioadă suficientă de timp pentru a înțelege elementele de bază și avea forța și cunoștințele pentru a trece la acțiune. În ce privește implementarea de către stat acestor principii călăuzitoare, sunt diverse opțiuni de a face asta. Calea recomandată de grupul de lucru de la ONU și de Uniunea Europeană și alte organisme, prin elaborarea de Planul Național de Acțiune documente strategice de politică care să arate cum statele pot să apere împotriva unor încălcări a drepturilor omului în viața de afaceri și să promoveze principiile călăuzite. Sunt recomandate pentru că <clears throat> permit o participare transguvernamentală, implică toți actorii care trebuie să participe, asigură o coerență de politică orizontală fac obligatorie pentru guverne să ia legătura cu unele cu altele când fac evaluările, să identifice lacune, să încerce să identifice măsuri care să acopere lacunele și să contribuie la progres și cu mecanisme eficace uh, și căi prin care victimele abuzurilor să aibă acces la justiție. În plus, în legătură cu ce v-am mai spus despre acest schimb intensificat în diversi factori implicați. E foarte important să subliniez că planuri de acțiune bine elaborate pot duce la dialogul între diversi actori, edificarea încrederii în multe societăți, inclusiv din țara mea, Polonia. E o lipsă uriașă de încredere în sfera publică, deci crearea forumurilor în care sau prin care măcar să începi să înțelegi partea adversă e ceva extrem de valoros. Avem 13 uh, state care au aderat la acesta, cu aderarea recentă a Franței, dar din păcate prezentarea a fost făcută înainte și nu apare pe ecran. Din aceste 13 planuri de acțiune națională, doar 4 sunt din afara Europei se întâmplă mai mult pe mapa mond, în ce privește procesul, dar <clears throat> nivelul de amănunt diferă. N-am acum timp să intru în astfel de detalii. După părerea mea, procesele pe care le avem în Kenya, în Mexic, sunt printre cele mai interesante și promițătoare. Da, Uniunea Europeană e în linia întâi cu numere, dar calitatea planurilor din Europa nu dă exemple foarte bune. Sunt și niște excepții, dar în general chiar când vorbim cu oameni din afara Europei, spun că da, utilizăm exemplul Europei ca să arătăm că ăștia măcar au elaborat 8 sau 9 planuri, dar nu le dăm exemplu că ar fi o treabă bine făcută. E important când avansăm cu implementarea planurilor naționale și în elaborarea altor planuri naționale ca guvernele să fie încurajate cu adevărat să încerce să vegheze că e nu doar o poveste despre ce au făcut în trecut, ci să se concentreze pe ce ar trebui să facă pe viitor, să se asigure că volumul de abuzuri e în scădere. E greu de elaborat, e adevărat, un astfel de plan național de acțiune e nevoie de timp și e nevoie de angajament. Și ce a fost foarte clar prin cercetările făcute că nu toate guvernele sunt pregătite să facă față acestei provocări și nu sunt gata să introducă reformele necesare. Desigur că guvernele pot să meargă și pe alte căi, nu trebuie neapărat să elaboreze planuri naționale, pot să facă eforturi diferite, dar unele sunt mai fragmentate. Asta nu înseamnă că n-ar fi și ele valoroase, doar un exemplu cum ar fi legea de combatere a sclaviei moderne din Marea Britanie sau un decret din Brazilia. V-aș recomanda să le examinați, dar punctele slabe sunt că nu sunt suficient de cuprinzătoare în ce privește sprijinul disponibil pentru state pot conta pe sprijin de la grupul de lucru de la ONU privind drepturile omului, cu orientări, dar și recomandări directe atunci când se duc și vizitează o țară sau alta și insistă cu recomandări extrem de valoroase. Statele pot conta și pe sprijinul înaltului comisar, iar privind dreptul omului, pe sprijinul alte țări, ce e foarte important este că pentru a putea avansa cu implementarea acestor principii călăuzitoare, trebuie să înțelegem care sunt problemele în implementarea lor. Mi-am dat seama abia acum că ecranul e foarte mic și că nu vedeți nimic din ce e acolo, dar printre forțele motrice principale, disponibilitatea de a fi lider pe plan global sau în regiune, un lider intern în administrația publică, dacă e gata să-și asume această responsabilitate, încurajarea sau presiunea din societatea civilă, sprijin în alte state și prin finanțare, ce privește provocările pe care le vedem pe ecran, factorii care împiedică statele membre probleme de coordonare între departamente guvernamentale, înțelegerea uh, privind rolului sau relații între firme, lipsa de voință politică de a întreprinde acțiuni foarte concrete, lipsa de resurse de monitorizare sau executări, uneori opoziția din partea unor factori externi, incapacitatea guvernului, dar foarte adesea una dintre principalele probleme că în mintea multor funcționari guvernamentali e convingerea că responsabilitatea socială a firmelor și dreptul noi ar fi același lucru, dar nu e. E nevoie de sensibilizare pentru ca guvernele să înțeleagă mai bine care e diferența. Atunci vom putea cu adevărat avansa pentru a depăși obstacolele în implementarea principiilor călăuzitoare. Trebuie să investim în activitate de sensibilizare, edificare de capacitate, reunirea factorilor implicați schimbul de informații, de experiență, asistență tehnică și alte eforturi care permit o învățare pe bază de colaborare. Pare simplu, teoretic, foarte clar și e o lipsă constantă de finanțare pentru că. Deci, haideți să începem cu ceva cât mai simplu. Să dăm fondurile necesare și apoi să trecem la etapa următoare. Deocamdată, lipsa de sensibilizare e principalul obstacol Iată ce nu se pot face schimbări majore în ce privește relația între dreptul omului și afaceri. Despre sprijin v-am vorbit, finanțare, da, e o problemă cheie. Instituțiile naționale, organizațiile societății civile, împreună cu grupul de lucru de la ONU, fac eforturi deosebite, cu costuri minime și această muncă într-adevăr are un impact asupra ce se schimbă pe teren. În încheiere, pentru că deja mi-am depășit timpul și vă mulțumesc pentru răbdare. Da, implementarea principiilor clăuzitoare avansează, dar mult mai lent decât dacă ar fi o voință politică reală de schimbare. <clears throat> Deci, ar trebui să promovăm mai multă colaborare între factorii implicați, grupuri implicate, diverse state, să facem un apel la adresa statelor să învețe din exemplele inițiale și să facă planurile următoare mai semnificative. Să trecem de la declarații la acțiuni concrete cu eforturi concertate de a depăși barierele de bază. Și statele care până acum uh, au ignorat procesul de la ONU să se gândească să adere de bună credință și deci totul începe cu aceste principii de la ONU. Iar Parlamentul European să sprijine cât mai multe astfel de eforturi, să arate că standardele și principiile de drepturile omului sunt incorporate explicit în viitoare documente legate de responsabilitatea socială, afacere, dar și comerțul, dezvoltare. Să ne asigurăm că Parlamentul asigură colaborarea cu grupul de lucru de la ONU pentru un mesaj coerent și să nu fie interpretări diferite a principiilor călăuzitoare. Să... Vreau să vă mulțumesc și cu eforturile deosebite recentul document privind domeniul textilelor, rezoluția s-ar putea face eforturi mai mari de finanțare și Parlamentul European ar putea încerca să sprijine implementarea principiilor călăuzitoare, traducându-le în toate limbile oficiale ale UE. Se traduc atâtea documente la Parlamentul European Cred că ați putea găsi bani să traduceți în 28 de limbi sunevorbitoare și documentul acesta de doar câteva pagini. Și planul uh, privind afacerile și drepturile omului în Uniunea Europeană, după cum a spus, uh, toată lumea întreabă și e rușinos că Uniunea Europeană și Comisia Europeană nu l-au publicat încă. Vă mulțumesc. Grazie. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Domnul Deva, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte onorat să împărtășesc cu dumneavoastră viziunea mea ce privește implementarea liniilor orientative și să răspund întrebărilor adresate acestui uh, panel. panel. Nici măcar 10 minute nu mi s-au acordat, așa că o să încerc foarte pe scurt să abordez trei aspecte în acest timp restrâns care mi-a fost acordat. În primul rând, să vedem ce înseamnă căile de atac în contextul drepturilor omului în, și afaceri. Apoi, de, a, de aceea, apoi să abordez problema statelor membre ale UE care oferă sau nu aceste căi de a, a, atac eficiente în dezbaterea pe care am menționat-o. Așa cum ar trebui să știe toată lumea aici, Liniile orientative au fost adoptate unanim în 2011, în iunie, și statele, agențiile interguvernamentale, ONG-urile, asociațiile firmelor și multe alte entități au răspuns uh, la acest apel și au început să implementeze în mod cât se poate de impresionant aceste linii orientative în acestui uh, Uh, entuziasm, există în continuare probleme legate de căile de atac oferite victimelor uh, încălcărilor drepturilor omului și probabil că sunt încă multe de făcut în acest domeniu și statele trebuie să se ocupe de asta. Dreptul acesta căile de atac nu înseamnă foarte mult în practică și S-a subliniat acest lucru pe bună dreptate, dar ce înseamnă, de fapt, o astfel de caie, cale de uh, atac? Liniile orientative ale ONU arată ce ar putea să fie acestea, dar nu dau o definiție propriu-zisă din punct de vedere juridic și atunci trebuie să înțelegem asta în lumina dreptului internațional în materie. E vorba de, deci de legislația în materie de drepturi ale omului și să înțelegem ce ar putea să fie astfel o cale de atac. Uh, ar trebui să fie vorba de o cale de atac accesibilă, ieftină și care aparține, intervine la momentul uh, oportun, care conferă despăgubiri și așa mai departe. Însă există trei probleme aici, după părerea mea. În primul rând, uh, titularii drepturilor trebuie să fie în centrul atenției atunci când vine vorba de astfel de căi de atac. Iar căile de atac, așadar, trebuie să răspundă așteptărilor uh, și experiențelor uh, titularilor de drepturi. Uneori, aceste așteptări și aspirații nu sunt uh, identice unele cu celelalte. De pildă, tinerii, copiii, migranții uh, și așa mai departe suferă de anumite încălcări ale drepturilor lor într-un mod aparte. Și pentru ei, aceste căi de atac pot să însemne ceva anume și atunci legiuitorul trebuie să fie sensibil la aceste aspecte și particularități. Calea de atac nu înseamnă neapărat acea abordare în cadrul pilonului 3, care desori este invocat aici în mod automat. Aș dori să spun că nu despre asta ar fi vorba. După părerea mea, accesul la aceste căi de atac ar trebui să eh, reprezinte un fel de uh, oglindă în care să poată să fie evaluate uh, toate acțiunile statelor membre și asta începând cu ce se poate face la pilonul 2. Exemple, conform orientative ale ONU, se vorbește despre statele membre, statele care au posibilitatea de a negocia anumite uh, acorduri de investiții uh, și comerciale. Și aici au posibilitatea de a invoca căile de atac în lumina pilonului al treilea și deci iată cum aceste căi de atac pot să ilumineze anumite aspecte din alte texte. Corporațiile care funcționează transfrontalier internațional trebuie să poată să ofere căi de, de atac uh, care depășesc granițele uh, sediilor lor. Bineînțeles că s-a făcut deja o astfel de trimitere la Bruxelles 1 și la reformarea acestui regulament, dar avem și alte recomandări și uh, Uh, avize de la Consiliul European, respectiv de la Agenția Europeană pentru Drepturile Omului, care spun că Uniunea Europeană pot să fie acordate căi de acces pe teritoriul său în condițiile în care se poate dovedi o legătură a uh, celui care depune plângerea cu Uniunea Europeană într-un fel sau altul. Statele membre au mai multe datorii. În primul rând să ofere acces la aceste mecanisme de căi de atac, apoi să permită exercitarea drepturilor și uh, apoi să monitorizeze aplicarea acestora. Ce înseamnă să permiți căi de atac, că există o serie întreagă de mecanisme de, justi- de judiciare și altele. Există o paletă întreagă de astfel de posibilități. Statele membre statele trebuie să facă tot ce este posibil pentru a minimiza obstacolele de orice natură care ar putea să se ridice în calea Uh, victimelor, iar în, alt, uh, în altul reprezentant pentru uh, victime abuzurilor drepturilor omului a și menționat acest lucru. Iar avem un tratat și atunci el este obligatoriu care poate să ne ajute să înțelegem situația și să eliminăm obstacolele pe care le-am menționat. Acest lucru trebuie să se aplice și în, când vine vorba de reducerea asimetriilor și dezechilibrilor de prerogative între părți. Cum se pot uh, remedia aceste lucruri? Câteva exemple. În primul rând, trebuie să existe prevederi de dezvăluire și de transparență în anumite situații. Se întâmplă asta deja, dar cred că se poate face și mai mult. Deci e nevoie de informații mai ample în ce privește structura corporată, lanțul de aprovizionare, politicile de drepturile omului și, mai cu seamă, ce evaluare a situației drepturilor omului a fost executată de către corporații. Aceste lucruri trebuie să fie făcute publice, și ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Apoi, statul trebuie să protejeze spațiul dedicat ONG-urilor și activiștilor pentru drepturile omului pentru că aceștia pot să-i ajute pe cei lezați și pot să remedieze acest dezechilibru de puteri despre care am vorbit, această asimetrie. În sfârșit, tot aici, statele membre pot și ele să intervină prin legislație. Ă, raportul grupului de lucru din iunie încearcă să dea niște idei în acest sens. Ei bine, e vorba de recomandări de politici foarte interesante, după părerea mea, dar dacă ne uităm la cele 13 de planuri naționale de acțiune care au fost publicate până acum, este clar că leadership-ul cam uh, lipsește în acest domeniu al căilor de atac. Uh, cu foarte puține excepții, aceste planuri naționale uh, nu prea au aceste prevederi de căi de atac sau chiar lipsesc cu desăvârșire acestea. Iată de ce țările trebuie să țină mai mult uh, cont de cuvântul acțiune din planul de acțiune. Nu e suficient să planifici, trebuie să și acționezi în planul de acțiune. După părerea mea, se va pune un accent tot mai mare în anii viitori pe sporirea căilor de atac pentru cei lezați în perioada următoare. Și este clar că se va vedea foarte clar cine acționează în domeniul de omului și cine doar se preface că o face și ține discursuri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog, domnul Șah, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați această ocazie să fiu prezent aici. Eu am experiență în domeniul activismului Uh, în domeniul reprezentării lucrătorilor în Pakistan și vorbesc aici uh, în urma a ceea ce s-a întâmplat la uh, Rana Plaza. În primul rând, aș menționa încălcarea drepturilor omului și încălcarea dreptului muncii și a legislației internaționale în materie. E vorba de standarde cheie ale muncii care au fost uh, încălcate. Dar dacă mă uit uh, la ce s-a întâmplat la Rana Plaza și în alte părți, este clar că au fost încărcate toate aceste uh, drepturi și mai cu seamă din cauza faptului că nu existau sindicate în aceste structuri. Există între firme, între mărci, o, o concurență nesănătoasă pentru a avea prețuri cât mai mici și încearcă să reducă prețurile cu orice preț atunci când se externalizează și atunci avem uh, fabrici uh, nesigure, uh, condiții de muncă foarte proaste. Și în Pakistan și în Bangladesh, cu cele două dezastre cunoscute și cu foarte multe vieți omenești pierdute uh, de fiecare dată, uh, vedem cât de emblematice sunt aceste catastrofe. Ele au și primit atenția cuvenită, dar în fiecare zi au loc astfel de uh, tragedii, poate cu mai puține victime, dar au loc în aceste regiuni. Și cred că, când vine vorba despre căile de, act, de atac, discuția este cât se poate de oportună. Pentru că, uite, avem aici uh, din păcate, ne-a deplorat și pierderea de vieți omenești. Compensațiile, despăgubirile pe care le pot uh, obține oamenii sunt rezultatul nu al inițiative corporate, ci al unor campanii internaționale și a unui uh, lobbying foarte puternic pe lângă instituții, pe lângă state, pentru a da aceste despăgubiri. În ce privește Pakistanul, dezastrul a fost unul major, au murit foarte multe persoane, foarte mulți răniți de asemenea. Uh, în acea fabrică condițiile erau cât se poate de neadecvate condițiile de acces erau nesigure, dar trebuie spus că înainte de uh, acest incendiu, uh, uh din acest incendiu putem să uh, tragem învățăminte și în ceea ce privește inspecțiile internaționale și în ceea ce privește standardele care se aplică sau nu în aceste structuri. Trebuie spus că uh, o companie germană era cea care era principala beneficiară a muncii de la această fabrică din uh, Pakistan. Și deci întrebarea este cui servesc toate aceste lucruri? Da, poate ai uh, o firmă în uh, Germania, dar externalizezi 80% Uh, în uh, Pakistan sau în altă parte, nici nu te mai interesează de unde îți vin uh, produsele, tu stai liniștit în Germania. Deci este foarte clar că trebuie sensibilizat și companiile europene, pentru că, până la urmă, ele erau principalele beneficiare la acelei activități economice. Institutul meu a făcut un studiu în acest sens, cu mai multe componente în primul rând, uh, am observat că s-au uh, dat niște despăgubiri de până la un milion de uh, dolari inițial și apoi o compensare sau despăgubire pe termen lung. Mai multe probleme au apărut. Nimeni nu și-a asumat răspunderea în cazul acestui dezastru și nici la Rana Plaza nimeni nu părea că își asumă răspunderea până când nu s-au văzut etichetele de pe produsele fabricate în acea fabrică de confecție și atunci marile firme ar trebui să recunoască. Problema este cu lanțul de aprovizionare. Nu sunt date, informațiile sunt fragmentare și vreau să recomand Uniunii Europene să vină cu niște legi obligatorii în ce privește publicarea acestor date în legătură cu produsele care sunt externalizate spre alte, alte, alte zări. Și apoi, să vină la masa de discuții părțile interesate, să se intre în dialog. Cine să înceapă acest dialog? Cine să-și asume răspunderea? Uh, este foarte clar că nimeni uh, nu își asumă răspunderea. Toată lumea se uh, codește și a trebuit să fie o companie internațională ca să iasă lucrurile la iveală. Au fost atâtea tra- tragedii care uh, ne-au făcut până la urmă să sperăm că lucrurile se vor schimba, dar nu s-au schimbat. Uitați-vă la modul în care modelul de afaceri continuă să fie același din partea acestor mari firme. Și când privește compensația pe, sau despăgubirea pe termen lung, uh, ea a fost discutată timp de trei ani, dar apoi uh, negocierile s-au oprit pentru că compania respectivă nu a dorit să meargă mai departe. Uh, deci trebuie spus că uh, s-au împlinit patru ani anul trecut, în septembrie, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și în sfârșit s-a ajuns la un acord în care au fost implicate și sindicatele, dar trebuie spus că asta s-a întâmplat mulțumită intervenției guvernului gervan, pentru că el Până la urmă și-a dat seama de impactul uh, pe care l-a avut Germania și a trebuit să joace un rol. Dacă n-ar fi făcut-o, ar fi fost imposibil să despăgubim victimele. Deci, prin Organizația Internațională a Muncii, prin aceste companii globale, internaționale și prin organizațiile sindicale care cu toate au exercitat presiuni, până la urmă Germania a acționat. Guvernul german a acționat și am reușit 50, să obținem 5,5 milioane de dolari americani în compensații sau despăgubiri pe termen lung. În total, mai bine de 6 milioane de dolari au fost până la urmă uh, uh, uh, dați victimelor. Deci, iată, uh, se pune și întrebarea de ce corporațiile preferă să plătească sume atât de uriașe post factum în loc să facă altceva și deci să dea acești bani, în loc să dea acești bani la sfârșit ca despăgubiri, putea să investească în uh, diligența cuvenită și să aibă alte măsuri care să mai salveze și vieți omenești pe deasupra. În, uh, acum, învățăminte, ce s-ar putea trage ca concluzii? Este clar că Uniunea Europeană și guvernele au un rol mare de jucat. Exact asta și întâmplă când vine vorba de corporațiile europene apoi să vedem organizațiile internaționale din domeniul muncii, activiștii pe drepturile omului internațional care au și uh, un rol. Este pentru prima dată când, de exemplu, Organizația Mondială a Muncii a avut un, loc, un rol de jucat în uh, acest aranjament de despăgubiri. Dacă mă gândesc și la Bopal și la alte accidente industriale uh, din istorie, această despăgubire este a treia, pe locul trei ca și uh, aranjament financiar, deci a fost un succes. Dar dacă mă gândesc la Tazrin, la Rana Plaza, la ce se întâmplă în Bangladesh, a existat un fond fiduciar care a acționat Uh, pentru că existau mai multe branduri, mai multe firme, însă aici, în uh, Pakistan, lucrurile au fost diferite, a fost mai simplu pentru că o singură companie, o singură marcă a fost implicată. Și poate mi-ar trebui mai multe minute ca să subliniez uh, anumite recomandări și oportunități prezente astăzi. S-a menționat acele preferințe generale plus GSP, pentru Pakistan, datele statistice arată care sunt uh, statisticile privitoare la exporturi. Uh, din 2014 încoace, exporturile au crescut cu 40% uh, iar problemele legate de legislația muncii au căpătat tot mai mult relief. Înainte nu se discuta nimic despre relație de muncă. Deci, într-adevăr, se pot lega aceste preferințe plus de tot ce înseamnă drepturile omului și să existe o legătură condițională aici. Însă, bineînțeles că există niște standarde și niște indicatori în acest sens pentru a putea măsura efectele. Pentru că, da, pentru țările care beneficiază sistemul general de preferințe GSP+, se poate face această legătură, această uh, condiționalitate pe bună dreptate, ați menționat implementarea căilor de atac în lumina liniilor orientative ale ONU și ce se poate face mai mult pentru a exercita anumite presiuni în cadrul negocierilor cu, cu țările. Cred că sindicatele, ONG-urile pot să aibă un rol mai mare aici, ă, pot să ajute mai mult în acest proces. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie lei. Mi pare că ci siano tutte... Mulțumesc. Cred că avem absolut toate elementele necesare pentru a putea pune întrebări și pentru a formula observații adresate invitațiilor noștri. Dorește cineva să ia cuvântul? Liz? Thank you very much. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru cele trei prezentări. Eu mă numesc Liz, sunt uh, membru la Comisia pentru Dezvoltare și la Subcomisia pentru Drepturile Omului și am o întrebare pentru domnul Șa. Noi, la Parlamentul European, încercăm foarte mult să impunem obligația de diligență în lanțurile de aprovizionare, să existe trasabilitate, să existe transparență în aceste lanțuri și vă mulțumesc mult pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați dovedit că uh, putem să ne adresăm concret companiilor și trebuie să le modificăm practicile. Am uh, niște întrebări. După Rana Plața, situația s-a modificat? Există acum ni niște condiții de securitate mai bune? Uh, s-a semnat acorduri între guvern și companii? Pentru că uh, noi ne-am dorit să existe asemenea standarde nu doar în Bangladesh, ci și în alte țări, precum Pakistanul, unde încep uh, aceste lanțuri de aprovizionare. Și apoi vreau să știu, sunteți la curent cu inițiativa ACT, care există la nivel internațional? Credeți că ar fi bine să existe niște negocieri a salariilor la nivel internațional în sectorul textil? Chiar aș vrea să știu ce părere aveți. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, domnul Hrib. Dziękuję bardzo. <clears throat> Te trzy państwa wystąp... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Cred că tot ceea ce ați spus dumneavoastră uh, este cumva complementar. Pe de o parte, Doamna Farace a vorbit despre uh, liniile directoare ale ONU și punerea lor în aplicare în Uniunea Europeană. Apoi am ascultat niște exemple concrete cum pot fi folosite aceste linii directoare și apoi am ascultat uh, pe reprezentantul uh, angajaților și ne-a spus în ce măsură acești oameni ar fi putut să fie protejați pentru că o asemenea tragedie să nu fi avut loc și ne explica de ce sistemul nu era unul adecvat deja din momentul în care s-a făcut investiția și de ce existau aceste neglijențe în ce privește uh, uh, lipsa uh, siguranței și uh, lipsa protecției la locul de muncă și ați încercat să ne explicați cum fiecare a încercat să se spele pe mâini după ce a avut loc tragedia și să arunce vina pe oricine altcineva. Vreau să întreb pe doamna Faracic un lucru. Dumneavoastră ați vorbit despre parteneriate, parteneriate care ar permite statelor membre A, nu, nu neapărat statelor membre, tuturor statelor, deci niște parteneriate care să încurajeze statele de peste tot din lume să uh, fie active la acest grup de lucru care dorește punerea în aplicare a liniilor directoare ONU. Credeți că instituții precum a noastră ar trebui să încurajeze mai multe state membre să fie active în punerea în aplicare a acestor linii directoare. În ce privește uh, Parlamentul European, uh, credem că putem să avem un asemenea rol și mă gândesc și la alte uh, entități, precum uh, Consiliul European sau uh, țările care s-au grupat pe regiuni, pe subregiuni. Vreau să știu în ce măsură în uh, statele acestea, uh, organizațiile care apără drepturile omului au un adevărat impact. Ați vorbit despre Pakistan și ne-ați spus că Comitetul privind drepturile omului s-a dovedit deosebit de util, dar ne-ați și spus că e foarte greu să porți un asemenea dialog concret pe teren. Eu cred că afacerile și drepturile omului nu sunt contradictorii. Ar fi bine dacă am avea niște platforme unde toate părțile interesate ar putea să discute și să găsească o cale de înțelegere. Mă gândesc, de exemplu, la GSP Plus și Pakistanul. Este un exemplu grăitor. Eu, înainte ca acest acord să fie aplicat, am avut ocazia să vizitez țara dumneavoastră și ce am văzut atunci uh, mi s-a părut încurajator. Agențiile specializate ale UE uh, și uh, liniile directoare. Noi, europenii, ce am putea să facem pentru a ne asigura de faptul că tot acest proces este mai mult pus în evidență? Noi suntem de părere că simplul fapt de a traduce aceste linii de orientare în toate limbile oficiale uh, ar trebui să fie întreprins. Dar deocamdată nu s-a întâmplat. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Șah. Dumneavoastră ați spus că întreprinderea Ali fabrica haine, mai ales pentru o mare companie germană. 80% dintre uh, haine erau pentru acea companie. Eu vreau să înțeleg. Ați reușit să primiți plata acestor compensații? Acum las la o parte nivelul compensațiilor, dacă era suficient sau nu. Ați reușit să obțineți aceste compensații pentru că ați putut să dovediți că exista această reliție uh, de investitor, ați putut să dovediți existența acestei investiții sau le-ați obținut pentru că ați obligat compania să-și asume răspunderea uh, din motive morale. Pentru că vreau să înțeleg dacă ați putut să folosiți legislația sau doar presiunile publice pentru a determina întreprinderea să plătească compensații. Și vi se pare că ar fi necesar să avem legislație care să facă ca aceste mm, relații uh, între furnizor și uh, um, întreprindere care dă comanda să fie mai clară pentru public? Doamna Maria Arena. Vă mulțumesc. Am o întrebare apropo de GSP+. Ați spus că este un bun instrument. Împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere în sensul că în domeniul comercial este practic singurul instrument care stipulează că semnarea acordurilor în domeniul drepturilor omului este obligatoriu. Dar ați spus că e bine să supraveghem mai de aproape aceste chestiuni și mai răspunderea în aplicarea acordului GSP+. Ce recomandări ne-ați face dumneavoastră ca să putem tocmai să supraveghem mai bine această, aplicarea acestui sistem? Apoi, o întrebare despre acordurile de liber schimb. Astăzi, în cadrul aborturilor de liber schimb, chestiunea drepturilor omului nu este una obligatorie. În acordurile de liber schimb nu există vreun capitol consacrat drepturilor omului care să aibă un caracter obligatoriu și unde să se prevadă și sancțiuni. Da, ni se spune că trebuie să lucrăm uh, pentru o dezvoltare sustenabilă, pentru protecția mediului și așa mai departe, dar nu există niciun fel de sancțiuni în cazul în care aceste măsuri nu sunt adoptate. Și există două uh, mecanisme în acord de liber schimb, cel de soluționare a litigiilor între state și atunci cum am putea face pentru ca atunci când drepturile omului sunt încălcate într-unul dintre cele două state partenere, să putem să avem un asemenea mecanism de sancționare. A doua întrebare. Știți că în cadrul acordurilor de liber schimb există și un alt mecanism care tot pe răspunderea statului se concentrează și anume dacă un stat nu respectă uh, îndatoririle, un investitor poate să depună plângere împotriva statului. Vedeți, am dat dovadă de multă imaginație pentru a-i proteja pe investitori în cadrul acestor acorduri, dar din păcate nu am dat dovadă de aceeași imaginație pentru a-i uh, proteja pe oameni, pentru a proteja drepturile omului. Și mă gândesc dacă n-ar fi bine să avem un fel de instanță, un fel de curte de arbitraj consacrată exclusiv uh, Uh, încălcării drepturilor fundamentale în domeniul muncii. Mulțumesc, Corau, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi foarte succint ca să nu repet ce au spus deja colegii. Am o întrebare pentru invitații noștri. Deseori, Comisia ne-a dat răspunsuri despre aceste reguli și instrumente obligatorii care ar putea să creeze probleme companiilor europene, deoarece uh, nu se aplică și altor companii multinaționale și atunci uh, s-ar putea ca um, companiile noastre să întâmpine dificultăți când iese pe piața europeană. Și vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre aceste instrumente, pentru că sunt mai multe dosare în care încercăm să le introducem. Mulțumesc! Domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu tuturor participanților la acest panel. Vă mulțumesc pentru că v-ați exprimat uh, punctele de vedere și ați formulat și observații. Este un subiect deosebit de important. Și avem toate motivele să sărbătorim cea de-a șasea aniversare a adoptării acestor principii directoare în ce privește afacerile și drepturile omului. Dar dacă este să vorbim pe șleau, uh, trebuie să recunoaștem că rămân încă multe lacune și că suntem departe de o punere în aplicare exhaustivă a acestor linii directoare. Eu sunt raportor în această comisie pentru corupție și drepturile omului. Raportul va fi prezentat uh, peste câteva luni. Și știm că corupția este un fenomen multidimensional, omniprezent și există multe implicații, inclusiv în domeniul despre care discutăm astăzi. Există un fel de ignorare a, a acestor reguli, acestor bune practici, care practic ar trebui pedepsită penal. Eu aș vorbi despre neglijență față de a, uh, infracțiuni. Și multe autorități închid ochii și uh, permit catastrofelor să se producă sau chiar și actelor criminale. De aceea v-aș ruga să-mi spuneți uh, ce credeți despre rolul pe care l-a jucat corupția în acest domeniu și ce învățăminte am putea trage ca să știm care dintre informațiile pertinente ar putea să fie introduse în raportul nostru. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Gogu de la Comisie. Mulțumesc frumos, mă bucur că pot să particip la această dezbatere. Este a doua dezbatere uh, pe care aveți în aceeași după amiază despre afaceri și dreptul omului pentru că am început Uh, cu uh, prezentarea avizului uh, FRAU la Consiliu. A fost un grup de lucru pe dimensiunea internă și externă a drepturilor omului. Am citit cu tot interesul studiul pe care l-a prezentat comisia dumneavoastră și, de asemenea, am ascultat intervenția domnului Deva și pe cea a domnului Șah apropo de uh, ce s-a întâmplat cu uh, folosirea căilor de atac în uh, cazul Rana Plața. Noi, la Direcția Generală Justiție și Afaceri Interne, ne ocupăm de um, protejarea drepturilor fundamentale. Am să cer mai întâi să amintesc faptul că din 2011 Comisia a prezentat strategia sa privind răspunderea uh, întreprinderilor. Și capitolul căilor de atac uh, era aproape inexistent. În urmă cu câțiva ani, în iulie 2015, Comisia a prezentat un document de lucru cu o monitorizare um, detaliată a căilor de atac la nivel european. Și aș vrea să subliniez faptul că, la nivel european, potrivit tratatelor, avem competență în domenii politice în care statele membre au fost de acord să dea această competență Comisiei. Afacerile și drepturile omului reprezintă un domeniu complex, temeiurile juridice sunt diferite. Există un temei juridic legat de drepturile omului, de um, dreptul consumatorilor, de dreptul contractual, comerț, politici de dezvoltare. Nu are sens să vorbesc acum despre dispoziție din Cartea Drepturilor uh, Fundamentale, dar vreau să menționez articolul 47 din cartă, în care Se vorbește despre aceste căi de atac eficiente și, de, și despre dreptul de a beneficia de um, condiții echitabile. Deci există acum acest acces la căile de atac uh, consfințit de Carta Drepturilor Fundamentale. Noi nu putem decât să monitorizăm această chestiune, o facem la modul foarte serios, uh, Există acum și acest aviz al Agenției Drepturilor Fundamentale încă din luna aprilie, care conține recomandări concrete adresate statelor membre pentru a îmbunătăți și mai mult situația. În acest context, Vreau să vorbesc despre faptul că mai multe dispoziții legislative acum sunt revizuite. Mă refer la legea aplicabilă. Comisia în următoarele zile are intenția să lanseze o consultare publică despre recomandarea privind uh, acțiunile colective și vom încerca să obținem un răspuns uh, înainte de sfârșitul anului. E adevărat că se vorbește mult despre dimensiunea extrateritorială, despre problemele de jurisdicție și despre lipsa justiției sau uh, refuzul de a da acces la justiție. Să știți însă că încă din 2010 noi am jucat un rol de pionier pentru că am spus că ar trebui să existe o armonizare la nivel european a dimensiunii extrateritoriale și a lex necesitatis dar din păcate colegislatorii nu au fost de acord cu comisia în această privință. Deci nu este foarte ușor să revenim și să prezentăm <laughs> aceeași propunere un an mai târziu. Pentru că s-ar crea incertitudine juridică dacă creați un asemenea instrument atât de complicat, fără niciun fel de evaluare a impactului său. S-au făcut și progrese în ce privește uh, anchetele penale. Anul trecut, Comisia a prezentat un raport foarte detaliat în ce privește uh, directiva de luptă împotriva mm, formelor de trafic și am evaluat și un alt instrument uh, foarte important apropo de uh, um, răspunderea persoanelor uh, juridice. Această directivă a intrat în vigoare și a fost uh, însoțită de directiva privind drepturile victimelor um, în vigoare din 2015, unde se vorbește clar despre compensațiile la care au dreptul aceste victime în articolul 16, unde, unde 8, îndeopște. Și am făcut această uh, publicare, cum vă spuneam, a avizului uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, care include monitorizarea situației din UE și mai multe recomandări pentru statele membre. Bineînțeles, nu, este un instrument uh, um, cu un caracter obligatoriu, mai degrabă unul um, de natură operativă. Pentru că vrem să transmitem aceste informații și mai departe la um, comitetul aferent de la ONU. Vrem să mărim transparența cu privire la practicile din statele membre vis-a-vis -vis de încălcările drepturilor omului uh, uh, uh, în mediul afacerilor. Însă achiul nu obligă statele membre să ofere date concrete despre încălcările drepturilor omului de către companii. Deci rămâne de văzut cum putem să continuăm și cum putem să cerem aceste date specifice și să ținem cont de instrumentele pe care le avem deja la nivel legislativ, la nivelul statelor membre, ca de exemplu uh, e-justice, dar cum spuneam, statele membre nu sunt obligate să furnizeze aceste date. Și vom publica și noi propria noastră comunicare să vedem cum putem întreprinde și acțiuni de formare, deoarece trebuie neapărat să difuzăm aceste informații în toate statele membre și să o împărtășim um, și să împărtășim și experiențele. Și să existe experți uh, care sunt uh, um, specializați în um, drepturile fundamentale. Și cu voia dumneavoastră pot să dau cuvântul și expertului nostru, domnul Otul. Thank you. Four minutes each. Madame Farzik. Doamna Fație. Mulțumesc că am ocazia să răspund la unele întrebări. În poloneză. Ar fi plăcut să vă răspund în poloneză, dar poate ar fi mai ușor dacă vorbesc în engleză. Spune vorbit. The questions that Mr. Grip has raised are actually... Mm -hmm S-au pus mai multe întrebări. O să încerc să răspund pe scurt. În legătură cu parteneriatul dintre state și ce instituții se implice. Parteneriatul dintre state <clears throat> să facă schimburi de informații, de experiențe, nu sunt limite. Unul dintre cele mai bune exemple relația dintre Norvegia și Kenya, în care Norvegia mai întâi a ridicat problema elaborării planului național în Kenya în perioada de revizuire periodică de la ONU și în același timp a discutat cu Kenya ce poate face ca să o sprijine în elaborarea acelui plan de acțiune. Nu doar că le-a arătat că trebuie să facă ceva, ci le-a pus la dispoziție experiența, a finanțat o parte a procesului în ce privește fondurile pentru evaluarea linie de bază națională a fost și un schimb și sprijin pentru unele organizații care trebuiau să se implice în proces. Ce mi-a spus reprezentantul Kenny? a fost că schimbul de informații între funcționarii implicați în elaborarea planului de acțiune cu Norvegia, asta o aprecia cel mai mult, Adică nu doar le-a spus faceți asta, ci a și ajutat să facă ce trebuiau să facă. Le-a spus, uite, noi am făcut greșelile cu tare și cu tare, încercați să le evitați. În ce privește instituțiile care se implice, toate instituțiile din administrația publică, angajatori și în același timp care trebuie să respecte regulile de achiziții publice. Achizițiile publice bine făcute pot sprijini diverse domenii și pot ajuta la îmbunătățirea situației, condiții de muncă și de angajare. Un exemplu, în Polonia, dispoziții introduse după implementarea noii directive care impun o obligație pentru agențiile de achiziții sau instituțiile care fac achiziții să utilizeze contracte de muncă pe baza codului muncii, nu doar pe baza codului civil și treptat uh, schimbă situația pe piața muncii, deci toate instituțiile. Ministerul Economiei, n-aș spune că e mai important decât altele, toate au un rol aparte de jucat. Ministerul de Finanțe, care organizează conferințe, prin raportarea nefinanciară, ceea ce transmite un semnal mai puternic firmelor și investitorilor decât dacă aceeași conferință organizată doar de Ministerul Muncii. Deci cred că fiecare instituție trebuie să facă propria evaluare cum poate să contribuie cel mai bine la implementarea principiilor călăuzitoare de la ONU. Colaborarea la nivel regional, cu siguranță. Cu cât e nivelul mai aproape de teren, cu atât mai bine. La companii cât mai mici. Totul trebuie încurajat. În regiuni, chiar și la grupări mai mici. Încă din studiul din 2012 am subliniat rolul mare pe care îl poate juca Comisariatul ONU dar în funcție de mandat pot sensibiliza, educa, completa eforturile celorlalți. În Polonia se discută cu avocatul poporului cum să promoveze raportul nostru publicat de Institutul Polonez și cu contribuția Fundației Bolt în diverse <clears throat> domenii ale legislației din Polonia, ce se poate face pentru a simplifica eforturile din Polonia în ce privește agențiile UE, ca și la instituțiile de stat, fiecare instituție trebuie să-și facă propria evaluare, să decidă care e cea mai bună cale și cum se contribuie cel mai bine la implementare. Mulțumim, domnul Deva. Mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Timpul fiind limitat, mă refer decât la patru întrebări. ceva despre integrarea <clears throat> drepturilor omului în acordul de liber schimb. E o chestiune importantă în discursul legat de afaceri și drepturile omului. Sunt diverse instrumente prin care s-ar putea integra cu eficacitate. Modelele actuale nu sunt eficace pentru că dimensiunile de dezvoltare durabilă sau responsabilitatea corporatiste sunt ceva foarte vagi, amorfe. O integrare eficace ar cere ca investitorii să fie supuși obligației de respectare a drepturilor omului pentru acorduri de investiții sau de liber schimb, să le spună clar ce au de făcut. Formulari cețoase în preambul sau ceva în responsabilitatea socială nu, e, nu sunt suficient Putem introduce și alte elemente. Dacă un investitor a poluat mediul sau încălcat dreptul omului, n-ar trebui să poate să participe, <clears throat> să zicem, la un proces dacă nu aduce o dovadă de mâini curate, dacă are pierderi să nu fie despăgubit. Evaluarea de impact în materie de drepturile omului înainte de a face investiția. Orice stat care semnează un acord de investiții trebuie să efectueze, să zicem, o evaluare de impact legată de drepturile omului. Principiile călăuzitoare, în special principiul nouă sunt foarte importante, dar nu fac decât o, să dau o posibilitate de a explorat. O bună formulare a instrumentelor obligatorii ar fi o soluție. Aceste tratate pot avea dispoziții care să oblige toate statele. Dacă semnezi acordul de comerț și investiții pe viitor, trebuie să integrezi dreptul omului și faci cu tare și cu tare. Cam asta e lista mea de dorințe reguli obligatorii ar putea fi problematice pentru companiile europene. Da, e bine că măcar avem discuție, pentru că altfel <clears throat> se aduc diverse argumente pentru due diligence și dreptul unui, dar argumentele pentru a face sunt clare. Atunci de ce mai suntem în sală? Toate companiile câștigă mai mulți bani făcând due diligence și evaluarea de drepturile omului. Răspunsul este că respectarea drepturilor omului trebuie să fie o condiție prealabilă de nego- negociat indiferent ce companie mare, mică, europeană sau nu. Trebuie să facem eforturi în direcția atingerii obiectivului, dar măcar să știm că obiectivul Acestea sunt elemente, condiții prealabile care să nu fie de negociat, punct. Corupția. O dimensiune cheie în contextul afacerilor și drepturilor omului și a subliniat agențiile de stat captive în mâinile corporațiilor. Putem examina și alte sectoare. Dar uh, aceste organisme de reglementare care sunt captivele corporațiilor se leagă de probleme mai mari de finanțare a politicienilor la lege și așa mai de relevanță directă. Ideea legitimității democratice a sistemului trebuie explorată pe mai departe. Și un ultim subiect la care vreau să mă refer. Ce a spus uh, cei de la Digi Justice accesul la căi de atac, uh, un acces mai concret și detalii suplimentare care într-adevăr s-au îmbunătățit în ultimele luni. Ceva salutare. Vreau doar să spun că acest aviz uh, e foarte bun și trebuie ca toate agențiile Uniunii Europene să țină cont. Grupul de lucru de la ONU redactează acum un raport privind accesul la căile de atac. Vom încerca să articulăm uh, ce înseamnă căi de atac eficace nu doar în Uniunea Europeană, ci pentru toate statele. Ne vom baza pe jurisprudența din Uniunea Europeană și situația drepturilor de aici. Și deci raportul va fi prezentat în iunie anul curent la adunarea generală ONU. Eu am rol de lider și <clears throat> M-aș bucura să revin aici, să conlucrăm, să avem recomandări concrete pentru state și din afara Uniunii Europene. Și mă opresc aici. Mulțumesc, uh, următorul vorbitor. Mulțumesc pentru toate întrebările puse. De ce am spus în cazul Pakistanului că aceste principii clauzitoare ale GSP Plus sunt importante? Noi ne confruntăm cu multe probleme pe teren. Prima provocare majoră, cea legată de terorism, de securitate. În același timp, Pakistanul e o țară uriașă cu 200 de milioane de locuitori, o forță de muncă uriașă de 60 de milioane. Și sunt oportunități mai mari să fim ajutați de aplicarea acestor principii să îmbunătățim condițiile de muncă, mai ales în sectorul textilelor. Forța de muncă din domeniul manufacturier. Suntem uh, exportatori pentru Uniunea Europeană. E o piață, o destinație de export. 25% din exporturile noastre vin în UE, de fapt. Iată ce spune că e o ocazie deosebită și am vrea să vedem o continuare. După cum știți, GSP Plus uh, țin de <clears throat> respectarea unor condiții legate de convenții. Există un raport din 2 ani, următorul vine în ianuarie 2018, anul viitor. Vreau să vedem că, pe de o parte, e un stimulant, pe de altă parte și îmbunătățire în condițiile de muncă. Dacă ne uităm la forma actuală a GSP Plus, sunt aranjamente mai largi, o gamă de cerințe de respectat mai largi. Am vrea să vedem niște indicatori concreți, niște taloane, niște benchmark-uri concrete. Să vedem îmbunătățirea în cutare cutare domeniu atrage un anumit efect. Acesta era un aspect. Al doilea, evident, întrebarea pusă de forța motrice în acest domeniu. Iată ce v-am prezentat un studiu de caz. Nu e acum momentul să discutăm mai amănunțit, poate cu altă ocazie să vedem aspectele legate de căile de atac și principiile călăuzitoare. Era o abordare mixtă presiunea din Uniunea Europeană, din restul lumii, la care m-am referit și campania cu mâinile curate și alte campanii internaționale și în același timp erau niște procese pe rol în Pakistan. Și aș repeta încă o dată rolul guvernului german. Nu neapărat o legătură directă cu cuantumul despăgubirilor, 20%, 80% pentru firme, nu, asta e foarte important, pentru că întotdeauna pretind că de vină sunt uh, subcontractanții, lanțul de aprovizionare. Iată de ce am subliniat acest aspect legat cu guvernul german. M-am întrebat de ce în acești trei ani care au trecut de ce s-a așteptat atât de mult. Poate că o companie europeană ar fi putut să se implice în astfel de negociere șoate. Să ne dea un exemplu. Există multe amănunte, dacă trebuie să ținem cont Rana Plaza și celălalt caz din Bangladesh, totul trebuie făcut de la zero și despăgubirile au fost introduse în suma forfetare. Dar am avut exemple similare în Pakistan, asigură sociale proprii, mecanisme pe teren în Pakistan. Și această sumă compensărilor, a despăgubirilor suplimentare legate și de fondul de pensii. Deci nu e o sumă forfetară, ci va continua în următorii 10 ani prin sistemul de pensii. E un precedent în caz că se repetă, se poate baza chiar prin jurisprudența cazului în instanță cu implicarea unor factori de interes. Iată ce deci important să tragem învățăminte. Al treilea aspect important, ați menționat pe bună dreptate, rolul activ al membrilor Parlamentului European pe plan internațional, european și în Parlamentul German, <laughs> dar și în Pakistan, rolul Parlamentului, <clears throat> uitându-ne la un rol mai activ pe care am dorit să-l vedem în astfel de cazuri de a obliga companiile să respecte drepturile omului, putem să ne uităm la profilul marilor firme. Evident că ele au obiectivul maximizării profitului, dar nu trebuie să fie în detrimentul vieții muncitorilor. Vedem un rol uh, sporit și ați menționat pe bună dreptate <clears throat> unele acorduri internaționale dar, evident, acestea sunt mecanisme mai mult sau mai puțin benevole dacă companiile vor de bunăvoie să-și extindă cooperarea. În același timp, nimic nu poate înlocui reglementările cu caracter obligatoriu. Ca să facă companiile să investească mai mult, să fie mai atente, să aplice în mod corespunzător și principiile voluntare. E important să tragem învățăminte în aceste cazuri să continuăm cooperarea cu condiții de lucru mai sigure, mai prietenoase față de mediu și să-i protejeze pe lucrători. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Suntem în întârziere. Vreau să mulțumesc uh, celor care au uh, prezentat uh, informații Schimbul de vedere a fost foarte interesant. Trecem la al treilea panel de discuții, astfel uh, încât uh, să putem să continuăm. Uh, deci dau ocazia celor care să vină la prezidiu să o poată să o facă. Thank you.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 Possiamo iniziare questo... Putem să începem uh, acest al treilea panel sau grup de intervenții, în timpul cărora vom discuta proiect, progresele realizate de către grupul de lucru interguvernal al ONU pentru a elabora un instrument uh, obligatoriu din punct de vedere juridic când vine vorba de drepturile omului, iar uh, pe da, plan internațional, poziția Uniunea Europeană uh, uh, vizează și societatea civilă în această dezbatere. Tocmai Organizația, Internațion Organizația Internațională, ong uri și așa mai departe au și ele un rol de jucat în acest proces. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Spinoza Spalas, Salas, care este reprezentantul Ecuadorului pe lângă ONU la Geneva, apoi uh, avem un reprezentant al SEAE și apoi uh, îl întâmpin pe domnul uh, Carlos Lopez de la Federația Internațională a Juriștilor din Elveția. Șase minute pentru fiecare, dacă sunteți de acord și dau cuvântul întâi domnului Spinoza Sala. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc frumos pentru invitație, vă transmit toate salutările din numele Ecuadorului și vă mulțumesc pentru faptul că ne dați ocazia să vorbim despre lucrările grupului de lucru interguvernamental, a cărui mandat este să elaboreze un instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru întreprinderile multinaționale pentru a apăra drepturile uh, fundamentale ale drepturilor omului. Este o inițiativă uh, care a fost uh, apărată de ambasadoara Maria Fernando Spinoza, ambasadoare a Ecuadorului pe lângă Geneva. Îmi cer scuze față de interpreți pentru că n-am trimis uh, textul și oricum uh, textul, uh, timpul este mai scurt decât credeam eu. Prin urmare, aș vrea să vă spun câteva observații despre starea în care se află lucrările acestui grup. În această sală s-a discutat despre o Um, eventuală distinție între ce este voluntar și ce este obligatoriu. Eu aș vrea ca pentru câteva momente dumneavoastră să vă gândiți la ce posibilitate dați uh, întreprinderilor. Ce s-ar întâmpla dacă tot ceea ce este pozitiv, tot ceea ce nu constituie plata de impozite ar fi voluntar? Mi-ar place să facem acest test, să vedem dacă vreun guvern ar fi dispus să spună că și plata impozitorului este voluntară, să facem același lucru ca și pentru, și pentru drepturile omului. Pentru că unul dintre invitați a pus această întrebare. Uh, deocamdată am putut să impunem norme pentru anumite aspecte, ca de exemplu drepturile lucrătorilor și uh, plata impozitelor. De ce să nu putem face acest lucru cu drepturile omului? Eu cred că se poate. Uh, această misiune uh, are uh, toată logica de care are nevoie. Este o misiune fezabilă și de aceea Consiliul Drepturilor Omului ne-a dat acest mandat și anume să lucrăm pentru a elabora acest instrument obligatoriu. Și s-au făcut deja mari progrese. Vă aduc aminte despre uh, a doua rezoluție 26.9 și primele două sarcini pe care le are acest grup de lucru interguvernamental este să fixeze două reuniuni în care să se facă un schimb de idei și aceste două reuniuni deja au avut loc și principalul lor merit a fost că uh, um, au fost reuniuni publice în care unii erau total opuși acestei, acestor idei și e clar că nu am fi putut să includem în acest program de lucru tot ceea ce aș fi dorit, de exemplu, Uniunea Europeană și din păcate s-a ajuns la o situație în care Uniunea Europeană a părăsit țara încă de la prima sesiune. Dar pentru a doua sesiune totul va fi mai bine pregătit și până la urmă Uniunea Europeană are o poziție constructivă și am reușit să avem un text suficient de valabil care să fie un program de lucru, astfel încât să putem să uh, avem o a doua reuniune care să fie încoronată de succes. Această a doua reuniune încununată de succes, ne a permis să avem niște baze de discuții substanțiale, ca să putem să demarăm cea de-a treia sesiune. Cea de-a treia sesiune este de dreptul vitală, pentru că cea de-a treia sesiune va avea loc de pe 23 până pe 28 octombrie anul curent. Și în timpul acestei a treia sesiuni, președinția trebuie să prezinte un document cu elemente în care să se reflecteze uh, nucleul acestei dezbateri și să începem negocierile concrete pentru a avea, cum spuneam, un instrument obligatoriu pentru întreprinderi din perspectiva drepturilor omului. În această sală, unii au spus că nu e neapărat o idee bună să ai un instrument obligatoriu. Mie, din potrivă, mi se pare că tot ceea ce ați spus aici justifică existența unui instrument obligatoriu. Bun, primul motiv este nevoia de a apăra drepturile omului și a evita să nu mai existe această nepedepsire a celor care au uh, cauzat uh, victime uh, pentru că s-au încălcat drepturile omului și să vedem ce se întâmplă în momentul de față. Dacă ai doar norme cu un caracter voluntar, se ajunge la o dispersare a eforturilor și nu există un singur lanț logic. Nu, fiecare întreprindere uh, procedează după cum crede de cuvință Există și întreprinderi care au spus că nici măcar nu știau care sunt normele pe care trebuie să le respecte uh, în ce privește drepturile omului. Închipuiți-vă dacă am avea niște norme universale, generale, pe care toată lumea să le poată aplica. Și să nu fie această cursă spre standardele cele mai uh, slabe și până la urmă companiile care respectă cel mai puțin drepturile omului sunt cele care fac profiturile cele mai mari. Nu e normal să se întâmple așa. De ce se întâmplă? Pentru că se permite acest lucru, pentru că este cu putință și de ce să nu avem o opțiune, o opțiune valabilă, să avem acest standard, aceste norme care să fie comune pentru toată lumea. Când vorbim despre aceste aspecte, unii spun, da, există principiile directoare. Da, noi respectăm principiile directoare. Însă normele voluntare au demonstrat că au limite, mai ales în ce privește punerea în aplicare și plata compensațiilor victimelor. Și uh, Acum, da, aș putea să vă fac nu știu câte discursuri și să vă spun despre această rezoluție uh, care a fost adoptată la Parlamentul European apropo de sectorul uh, uh, confecțiilor. Eu vă felicit din inimă pentru adoptarea acestui document, pentru că în acest document sunt incluse multe dintre Um, elementele pe care vrem să le abordăm și noi la ONU. Nu vreau să mă opresc mm, asupra tuturor, dar, de exemplu, la punctul E vorbesc despre victimele încălcărilor drepturilor omului și se vorbește despre tragedia uh, um, de la Rana Plața. Mai multe victime uh, n-au primit nimic, altele, da, au primit Știți cât au primit? 100 de dolari. 100 de dolari ce au primit familiile uh, celor decedați uh, la Rana Plața. 100 de dolari, vă dați seama, astea sunt cifre pe care le-au comunicat uh, Organizația Internațională a Muncii și asemenea fapte noi trebuie să le combatem. Eu cred că sunt state în care condițiile sunt mai bune, în care uh, s-au uh, luat angajamente concrete în această privință și e vorba despre statele din Uniunea Europeană. Există uh, exemple de legislație robustă în sânul UE, dar noi ne-am dorit să avem aceeași legislație și în alte state din restul lumii. Și când vorbim la ONU, nu ne gândim doar la 27, <laughs> mă rog, 28, 27 state membre ale Uniunii Europene, nu vorbim despre toate țările și de aceea vrem să avem norme universale care să fie la fel de valabile și ță- pentru țările din Africa și pentru cele din Asia și avem nevoie de aceste norme ca să putem să facem justiție. Da, și acum ne gândim și la cazul ă, cu compania Texaco sau PSA și ne afectează și pe noi în Ecuador și până acum nu s-a putut face justiție. Un alt caz de impunitate, dar nu se întâmplă doar în Ecuador și nu se întâmplă doar în țările în curs de dezvoltare. Pot să vă dau și cazul Vattenfall, care este o întreprindere suedeză din Germania sau ca, cauza Philip Morris împotriva Australia cu, cu um, cultivatorii de tutun. Acolo sănătatea a fost uh, pusă în pericol din cauza condițiilor de, de lucru. Tot ce pot să vă spun este că acum Ecuador depune eforturi serioase în colaborare cu mulți experți și mulți profesori, tocmai pentru a scrie un prim text care urmează să fie prezentat în cadrul unui discurs în următoarele luni ca să servească drept bază de uh, negocieri pentru a putea crea acest instrument obligatoriu. Nu o să putem să facem nimic dacă nu există voința politică. Și de aceea, de aceea eu vă lansez un apel. E bine să existe această implicare a Parlamentului European. Întotdeauna a existat. Dumneavoastră trebuie să sprijiniți inițiativa Uh, acestui comitet, nu ce face Ecuadorul, ci această inițiativă care este în favoarea drepturilor fundamentale. Trebuie să protejăm oamenii. Atunci când vezi o persoană, când vezi un copil, este o ființă umană. Nu trebuie să te gândești la interesele comerciale. Și încă un lucru, și cu asta închei. În această sală unii spuneam că dacă impui norme obligatorii, uh, este un prejudiciu pentru întreprinderi. Nu este adevărat. Să existe concurență loială dacă nu impui aceste norme, atunci va exista întotdeauna un dumping social. Mulțumesc. Muchas gracias. Ricardo Serri, prego. Thank you very much. Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a participa la acest seminar extrem de cuprinzător toată după amiază ați auzit diverse păreri, opțiuni, elemente care contribuie la dezbatere care e atât de largă. Care e rolul meu? E acela de a spune și de a sublinia poziția Uniunii Europene de până acum în ce privește grupul de lucru interguvernamental. Lucrez la Serviciul de Acțiune Externă la Bruxelles, care are rolul principal de coordonare a poziției statelor membre în cadrul multilateral și, prin urmare, avem în special un rol diplomatic de a încerca să reunim statele membre pentru a cădea de acord cu privire la alcătuire în ce privește drepturile omului la discuțiile de la Geneva și asta împreună cu delegația noastră care ne prezintă acum. Doar câteva cuvinte legate de ce s-a afirmat de către domnul uh, Spinoza în ce privește rolul Uniunii Europene de până acum în dezbatere și în grupul de lucru. După cum s-a spus, au fost dezacorduri în trecut în ce privește modul în care s-a alcătuit grupul de lucru, cum s-a votat rezoluția și, în general, Uniunea Europeană a exprimat dubii serioase despre fezabilitatea procesului de la Geneva. Deci am votat împotriva rezoluției. Cu toate acestea, cred, și cred că a recunoscut și vecinul meu, am încercat să avem o poziție cât mai constructivă în ce privește discuțiile de la Geneva și ne implicăm, participăm de peste 2 ani de la prima întâlnire a grupului în 2015. Ne-am angajat în discuții cu Ecuadorul și ceilalți parteneri la Geneva. Principalele puncte care ne interesau atunci și mă bucur să spun că problemele au fost depășite, se legau de abordare, de domeniul de aplicare sau de acoperirea discuțiilor legate de tratat. De la bun început n-am fost în favoarea unei poziții care să concentreze discuția pe cooperarea transnațională. Am subliniat de multe ori că încălcări ale drepturilor omului sunt săvârșite la nivel local, de autorități la nivel uh, redus și am insistat foarte mult pe aspectul că principiile călăuzitoare de la ONU nu trebuie date uitării. Asta avem deocamdată și cred că au spus colegii de la comisie, probabil uh, în cursul zilei aici, la discuțiile de astăzi că principiile călăuzitoare de la ONU sunt rezultatul unui consens, au și lacune, au și lipsuri și nu au caracter obligatoriu. Nu sunt răspunsul perfect, dar altul nu avem. De la bun început am insistat pe ambele aspecte că toate companiile trebuie incluse și pe faptul că principiile de la ONU nu trebuie uitate și că trebuie incluse în dezbaterile de la Geneva. După cum am spus, salutăm faptul că împreună cu partenerii cu partenerul de aici, Ecuador și cu alții la Geneva, am reușit să ajungem la un acord care a permis anul trecut, în octombrie, ca Uniunea Europeană să participe la grup și să aducă o contribuție constructivă pe liniile pe care tocmai le-am precizat. Vi s-a explicat că Primele două întâlniri ale grupului, conform rezoluției, sunt întâlniri cu caracter exploratoriu, a fost o discuție liberă, n-am participat prima dată, dar am participat a doua și ne-a bucurat foarte mult uh, discuția care a evoluat cu diversi specialiști universitari, cu diverse organizații din societatea civilă care au participat. Asta e situația în momentul actual. Desigur, trebuie să spun ceva și despre etapele următoare, dar au fost oarecum deja subliniate de către colegul din Ecuador. Ne așteptăm acum să se propună ceva, să se restrângă discuția la ceva mai concret, mai specific, pentru că știți, din nou, e o chestiune atât de vastă, de extinsă și de complicată încât e nevoie de abordare extrem de tehnică și dificilă în ce privește dificultatea tehnică a discuției. Noi, ca serviciu diplomatic, nu putem să o asigurăm. E nevoie de o expertiză tehnică. Statele membre cred că sunt pregătite să se implice în discuții și în ce privește statele membre o să revină în curând, dar un aspect în legătură cu care sunt de acord cu colegul e faptul că dacă ne uităm în urmă la cei trei ani, eu nu sunt expert tehnic, dar în fine sunt între ghilimele, asigur abordarea birocratică sau eurocratică, dar cu siguranță dacă comparăm ce se întâmplă, situația în care suntem acum, discuția, sensibilizarea publicului în legătură cu aceste aspecte, cred că am evoluat în comparație cu ultimii doi ani sau acum trei ani și sunt de acord cu ce a spus în acest sens. Faptul în sine că există în prezent un grup care lucrează, se ocupă de aceste probleme, care a ridicat uh, nivelul de conștientizare și a contribuit la organizarea dezbaterii de astăzi și a altora care au loc în Parlament sau au avut loc în trecut, la care am participat și eu și colegi de la Comisia Română și așa mai departe. <clears throat> și o să auziți în curând că există pordare din ce în ce mai constructivă și concretă în ce privește propunerile care se formulează. Aș reitera ce a spus un coleg înainte de la Comisia Europeană, că acum, de exemplu, e un raport cu avize de la Agenția Drepturilor Fundamentale privind chestiunea accesului la justiție, care e foarte legat de ce discutăm astăzi și oarecum Sper că va fi un punct de cotitură, oricum e un jalon important, a fost solicitat în concluziile Consiliului de anul trecut cu privire la afaceri și dreptul omului, s-a dat un mandat Agenției pentru Drepturi Fundamentale, e un raport în prezent de la o agenție oficială a Uniunii Europene și în care putem uh, în legătură cu care putem reflecta, discuta, contribui. Sunt doar câteva exemple din ce se întâmplă și munca în derulare și din statele membre, inclusiv Franța, care a publicat un plan național de acțiune. Știu că nu ține de subiectul dezbaterii privind tratatul în sine, dar oricum e ceva care reflectă faptul că avansăm. Și un ultim element în legătură cu activitatea statelor membre în cele din urmă. Ele uh, vor decide, vor lua o decizie oficială în ce privește procedura din grupul interguvernamental din acest an S-a spus azi că avem o întâlnire, e un grup la Consiliul Crescut de Drepturile Omului, vor fi altele pe viitor și sperăm să organizăm și o conferință pe aceste teme în luna iulie. <clears throat> Pentru noi, așadar, e un proces uh, în care e nevoie ca noi să ne hotărâm, apoi să intrăm în amănunte ce să cuprindă tratatul, deocamdată nu s-a luat decizia, nu există opoziție, dar lucrurile avansează, după cum spuneam, și mulțumită activității multora dintre noi, dacă îmi pot permite să spun, din ultimii câțiva ani. Mulțumesc. Grație, signor Lopez. Prego. Mulțumesc foarte mult. La cuvântul următorului vorbitor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mă onorează intervenția mea aici în fața dumneavoastră. Eu fac parte din Comisia Internațională a Juriștilor cu sediul uh, în Elveția și uh, organizația mea a produs un document pe ca, în limba engleză pe care aș dori să-l citesc aici. Vreau să vă spun ce organizație reprezint eu, care sunt obiectivele noastre, istoricul acestei organizații și încotro ne îndreptăm. E vorba de o organizație care reunește eminenți juriști în domeniul drepturilor omului din toată lumea. Fondată în 1952, am participat la foarte multe cauze legate de drepturile omului și tot timpul promovând importanța profesiei noastre. Am acționat în Zimbabwe, în Africa de Sud, în Nepal, în Guatemala și așa mai departe, în cazuri uh, răsunătoare. Am pus uh, umărul la uh, dezvoltarea tratatelor și jurisprudenței în materie de drepturile omului pe plan internațional. Nu veți fi surprins că să aflați că organizația noastră susține demersurile creării unui mecanism obligatoriu pentru drepturile omului. Într-adevăr, e vorba de îmbunătățirea cadrului internațional în materie, precum și sprijinirea entităților și instanțelor uh, respective. Decizia Consiliului ONU pentru drepturile omului de a începe un proces Ehm, în acest sens se oferă posibilitatea promovării cauzei drepturilor omului pe plan internațional când vine vorba de mediul de afaceri. Firmele, mai ales corporațiile transnaționale, au puterea, capacitatea de a afecta ehm, drepturile omului, la fel ca și statele și alți actori. Însă activitățile firmelor, corporațiilor în domeniul drepturilor omului nu au fost suficient abordat în contextul guvernanței internaționale. Un tratat global în acest domeniu este o aspirație pe care multe organizații ale societății civile din lume le-au nutrit de ani de zile încoace. Dă o posibilitate pentru punerea la punct a unor standarde pe plan multilateral și global pentru a avea un instrument cu forță de lege. Suntem convinși că asta va duce o contribuție pozitivă la drepturile omului, la fel cum uh, tratatele din acest domeniu au îmbunătățit viața oamenilor în uh, toată lumea. Organizația noastră consideră că este interesul tuturor actorilor să promoveze acest instrument și acest tratat. UE, statele membre UE ar trebui să facă parte din acest uh, efort, să se afle în prima linie. Din păcate, nu se întâmplă așa ceva. Există anumite obiecțiuni și întrebări care se pun în legătură cu acest tratat și unii, mulți, ar trebui să înțeleagă cum acesta influențează standardele și procesele actuale. Uh, o mare îngrijorare a unor țări europene este aceea că acest tratat ar putea să intre în conflict sau să submineze chiar liniile orientative ONU-NGP. Organizația noastră și multe organizații și ONG-uri și state sprijină uh, tratatul ca și proces și este, uh, sunt de acord de asemenea că Procesul ONU-UNGP este foarte important, nu trebuie să fie subminat, însă până acum cei care s-au opus existența unui tratat nu au adus vreun argument valabil care să sprijină uh, propunerea conform căreia tratatul ar contraveni în mod expres uh, principiile orientative ale ONU. Încă n-am auzit un argument uh, în acest sens doar uh, idei și speculații, pentru că procesul de negociere încă nu a uh, început. Acest tratat nu trebuie să intre în conflict cu linii orientative ale ONU, din potrivă, că considerăm că acesta va promova aceste obiective și va promova protecția drepturilor omului peste tot în toate uh, activitățile economice. Uniunea Europeană, statele membre trebuie să participe activ la uh, acest proces și să atenueze conflictele și problemele care apar. De asemenea, sunt probleme legate de domeniul de aplicare și acoperire a acestui nou tratat, care pare să fie restrâns numai la activitățile corporațiilor transnaționale. Într-adevăr, incertitudinea există. Poziția noastră este că toate firmele trebuie să fie cuprinse în noul tratat, însă uh, specificul și problemele cu care se confruntă anumite activități transnaționale trebuie să fie luate cu, în considerare cu precădere. Încă o dată, implicarea activă, constructivă, nu fac decât să atenueze aceste posibile probleme și neînțelegeri. Ce privește conținutul, dacă ar exista un tratat internațional cu obligații pentru state și cu uh, anumite responsabilități pentru firme, E bine, acesta trebuie să conțină și căile de atac necesare. Aici s-a dovedit că procesul ONU cu linii orientative este deficitar. Pentru a acoperi în parte aceste lacune, Uniunea Europeană, Consiliul Europei și Înaltul Comisariat, Comisariat în Drepturile Omului au făcut o serie de pași importanți înainte. Comite, Consiliul Comitetul Ministrilor de pe lângă Consiliul Europei a adoptat în 2016 o recomandare în acest domeniu, care viza, de fapt, accesul mai amplu la justiție. Asta înseamnă o serie de uh, îndatoriri uh, din domeniul civil și penal pentru uh, firme. Consiliul Europei, de asemenea, recomandă statelor membre să extindă jurisdicția tribunalelor lor pentru a acoperi și plângeri uh, în civil uh, care vin, uh, provin de la filiale ale companiilor europene prezente în străinătate în momentul în care există plângeri directe împotriva companiei europene. Uh, în anumite cazuri, însă, instanța poate să își restrângă acțiunea, uh, invocând principiul forum non-convenience. Consiliul Europei, de asemenea, recomandă o serie de măsuri pentru a facilita plângerile sau acțiunile Uh, în, în domeniul civil din partea grupurilor și pentru a, ajuta, a, a da ajutor juridic și așa mai departe. De asemenea, au existat recomandări similare din partea înaltului comisar pentru drepturile omului al ONU din partea Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale și așa mai departe. Aparte, toate aceste recomandări uh, pot să fie puse în aplicare în Europa sau în alte părți, dar asta nu ne va ajuta să rezolvăm problemele uh, cu drepturile omului peste tot în lume. Avem nevoie de acțiunea statală pe toate continentele și pentru asta e nevoie de un tratat multilateral și de un sistem de control adecvat. Consiliul Europei a făcut recomandări uh, care arată că există un consens larg în aceste domeniu și statele membre uh, pot de asemenea să se prevaleze de acestea și nu să fie pasive, ca așa cum se întâmplă astăzi pe lângă problema justiției și a căilor de acces, trebuie să ne gândim și la obligațiile și răspunderile care revin direct firmelor. Uh, de pildă să adopte niște politici interne uh, exprese în legătură cu drepturile omului cu, și cu acea obligație de diligență. Asta s-a întâmplat recent în Franța, deci se poate. Pe de altă parte, sunt și limite sau restricții. Există asemenea idei care circulă și în, în țările de jos, în ceea ce privește împiedicarea um, în lanțul de aprovizionare a firmelor olandeze a apariției unor firme care exploatează munca copiilor este clar că un astfel de tratat ar putea să ducă la îmbunătățirea cadrului legal pe plan internațional, ar uh, promova cooperarea între state, mai ales când vine vorba de asistența reciprocă, uh, juridică, judiciară și polițienească uh, în cazurile transfrontaliere. Acest tratat privind afacerile și drepturile omului trebuie să fie un tratat ambițios pe lângă obligații, acesta trebuie să vină și cu un mecanism de supervizare adecvat pe planul uh, ONU. Creația, uh, crearea unui sistem de raportare și monitorizare al ONU ar trebui să fie uh, o garanție în acest sens. Organizația mea, ICJ, a elaborat o serie de propuneri în legătură cu un posibil conținut al acestui tratat. Vi l-am și transmis de altfel și Vreau să vă spun în încheiere că acest proces, după părerea noastră, trebuie să fie deschis tuturor celor care sunt interesați de el și trebuie să găsim uh, posibilități ca societatea civilă să poată să se exprime în acest sens. Chemăm statele membre, chemăm alte organizații să fie mai prezente și mai entuziaste în acest proces. Acest tratat ar putea să fie un instrument crucial pentru firmele europene, Uh, în lupta lor pentru drepturile omului promovate pe plan internațional uh, și în activitatea lor uh, în toate colțurile lumii. Asta va crea și un teren de joc echitabil pentru toate firmele, companiile care chiar, cărora chiar le pasă drepturile omului. Se creează deci un standard comun cu acest tratat. Este foarte important asta în vederea participării cu șanse egale pe piața internațională. Este nu numai o, o condiție importantă și mm, de care ține succesul uh, firmelor europene, dar poate să reprezinte și o condiție pentru ca economia globalizată să fie cu adevărat durabilă și să poată să protejeze, într-adevăr, drepturile omului pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Grație, grație lei! Mulțumesc foarte mult! Mai avem vreo 10 minute la dispoziție, așa că dacă dorește cineva să intervină, vă rog frumos, doamna Marina Arena. Da, o să vorbesc în limba franceză. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați dat. Eu personal sprijin pe deplin ideea tratatului. Aș dori să spun asta sus și tare. Eu fac parte dintre cei care la Comisia INTA se ocupă foarte mult de drepturile omului și mă străduiesc tot timpul să spun că comerțul trebuie să fie un instrument în slujba promovării drepturilor omului nu multă lume de la INTA chiar uh, mă ia în serios, cu toate acestea eu nu renunț. De altfel vreau să spun că n-am fost deloc convinsă de argumentele exprimate de reprezentantul SAE uh, care invoca procedura și de aceea ar fi votat UE împotriva inițiativei cu tratatul. Știu că atunci când se invocă procedura, în general, de obicei se ascunde altceva în spatele acestei sintagme. Cu siguranță nu, ne spunea, nu, veți, nu puteți să ne spuneți ce, dar uh, trebuie să vă spun că nici, uh, tot așa nu sunt convinsă de ce ne-ați spus că există un conflict între tratate și liniile orientative de la ONU. De altfel, colegul care a urmat după dumneavoastră exact asta a spus că nu există un conflict între aceste două uh, procese și de asemenea nici nu m-ați convins când ați spus că asta nu vizează decât companiile multinaționale și nu pe celelalte. Trebuie spus că atunci când te ocupi de drepturile omului aici la Parlamentul European, uh, de altfel eu m-am uh, luptat pentru a avea obligația de uh, diligență cuvenită pentru minereurile din conflict, Comisia ne-a spus exact pe dos și ne-a spus uh, nu vă atingeți de IMM-uri și de uh, firmele foarte, foarte mici. Nu, mărginiți-vă uh, la firmele foarte, foarte mari, nu vrem să ne atingem de soartea IMM-urilor, pentru că în lanțul valoric internațional IMM-urile nu reprezintă decât cam 10% și bineînțeles că prada cea mare o reprezintă, bineînțeles, uh, multinaționalele. Deci, argumentele dumneavoastră mă lasă perplexă, nu sunt deloc convinsă, pun întrebarea deci, uh, celor de la, celui de la SAE, știu că nu este simplu să reprezentați toate statele membre, însă ați putea să ne spuneți totuși care sunt statele membre mai favorabile și care mai puțin favorabile aceste inițiative cu tratatul și cred că poate că așa am putea să înțelegem și noi cam care este dinamica uh, care este subiacentă acestui tratat. Asta ar fi prima întrebare pentru reprezentantul SAE. De la începutul dezbaterii de astăzi am tot auzit cuvântul sau adjectivul complex, că este complexă munca pe drepturile omului. Este adevărat, nu este un domeniu ușor și nu este ușor să ai un instrument uh, obligatoriu în acest domeniu al drepturilor omului. Însă când vorbim de pildă despre regulile de origine, când vorbim despre reguli în materie fitosanitară, când vorbim de tot ce înseamnă agroalimentar sau protecția consumatorilor, și aici uh, acestea sunt domenii complexe, chiar foarte complexe. Cu toate acestea, instrumentele există. Și atunci, cum se face că atunci când vorbim despre protecția consumatorilor europeni, reușim să găsim aceste instrumente, dar când vorbim despre drepturile omului, drepturile umane ale persoanelor care nu se găsesc în Europa, ci în Bangladesh, care mor la Rana Plaza sau care se găsesc și lucrează în minele din Africa sau din America de Sud sau uh, persoane din India și așa mai departe. În acest caz și aici sunt pierderi de vieți omenești, așa cum și noi am uh, riscat să murim dacă mâncăm ceva ce nu trebuie. Și uh, aici mi se prezintă argumentul complexității, deci vin și vă întreb, uh, oare drepturile omului sunt mai complexe, mai dificil de gestionat decât, să zicem, tot ce înseamnă regulile materie fitosanitară? vom pune întrebarea, poate că uh, vom găsi și o soluție. O ultimă întrebare, ca să uh, înțeleg puțin uh, direcția. Să știți că eu deocamdată nu înțeleg cine de la Comisia Europeană și ce directorat general se ocupă de acest dosar. care e comisarul uh, însărcinat cu acest uh, dosar? Care directorat general se ocupă? Pentru că nu știm la ce ușă să batem până una alta. Și atunci uh, mă adresez comisiei ca să înțelegem mai bine și noi, parlamentarii, dar nu numai, și ong de și ceilalți să înțeleagă mai bine care este punctul de contact, cu cine să luăm legătura și cine este răspunzător de acest dosar. Vă mulțumesc! Da, e clar că ați avut uh, mare noroc aici la Parlamentul European astăzi, spune domnul Panțării. Corau, te rog! Mulțumesc foarte mult! Înainte de toate vreau să repet întrebarea pe care a adresat-o doamna Arena Comisiei Executive. Pentru că acum câteva ore uh, ne-am întâlnit cu comisarul Mimița și tot n-am înțeles cine se ocupă într-adevăr de uh, acest domeniu. Ar fi bine să aflăm totuși ce se întâmplă și să ne mișcăm un pic și o să insistăm până când uh, Comisia nu o să ne dea satisfacție în acest sens. Aș adresa acum o întrebare domnului ambasador și voi vorbi în limba spaniolă ca să mă înțelegeți mai bine. De Ecuador. Mă adresez reprezentantului statului uh, Ecuador. Vă mulțumesc frumos pentru ceea ce ați spus despre ce facem aici în Parlamentul European ca să încercăm să îmbunătățim situația. Din nefericire, avem o poziție în Parlamentul European care este diferită de cea pe care o are Comisia Europeană. Și am văzut că Comisia Europeană încă n-a văzut nimic. Este corpul nostru, <clears throat> este puterea executivă în Uniunea Europeană și o să încercăm să le influențăm poziția. În timp ce așteptăm crearea unui instrument universal, obligatoriu, dumneavoastră aveți vreun sfat de dat Uniunii Europene, ce anume ar trebui să facem noi, să avem propriul nostru instrument, în timp ce așteptăm un instrument la nivel internațional? Și care este poziția la ONU a Uniunii Europene Știu că nu este o întrebare uh, uh, la care e ușor să răspund, dar pentru noi este important să știm. Vă mulțumesc. That's it. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Nu știu. Sunteți uh, agitat. Uh, nu știu de ce. Haideți, vă dau un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să răspund. Uh, îi răspund și doamnei Arena și domnul președinte m-a împiedicat să vorbesc mai înainte și eu pot să rămân aici uh, să vă discut cu cine dorește, în bilateral, în mod privat, cu cine vrea să mă interpeleze după această ședință. Mă bucur foarte mult că mi-a spus aceste întrebări, doamna Arena. Din anii 2000 încoace, directorul general care se ocupă de acest proces se, era uh, DG Enterprise, acum este DG Growth. Am fost uh, și sunt de fapt director, un sărac director la Comisia Europeană de 29 de ani încoace, continui să fac acest lucru, continui să mă ocup de acest dosar, dar există multe alte directorate generale, 8 sau 9, care împreună cu SEAE, uh, pe acest dosar și sunt de acord că trebuie să împingem niște uși un pic mai sus, la eșalonul superior. Însă vreau să vă spun că în 2016 a existat un angajament din partea comisarului pentru a prezida grupul de lucru și apoi va exista un deputat secretar general uh, sau adjunct care va avea și el uh, un rol deosebit de jucat în acest uh, exercițiu, pentru că deja este însărcinat cu tot ce înseamnă agenda, agenda 2030 și aici mai apare și răspunderea corporată și așa mai departe. Acum, DG Growth este cea care coordonează tot acest proces. Eu îl cunosc și fac parte din această echipă. Doamna Minăr uh, m-a interpelat de mai multe ori, mi-a cerut să ne vedem și am spus că vreau să ne vedem, dar să fie o prezență multi partinică. A tot încercat să mă încolțească, dar eu am spus, uh, aș dori să existe uh, Uh, colegi uh, din toate grupurile. Putem să discutăm și uh, după ședință, dar până pe 31 mai după aia ies la pensie. Bineînțeles că dosarul acesta va continua să sub, supraviețuiască. E un dosar pe care eu l-am iubit de atâția ani încoace, din anii 2000 încoace. Mulțumesc foarte mult! Aveți fiecare 3 sau 4 minute. Vă rog, cu cine începem? Domnule Salas, aveți privilegiul de a începe dumneavoastră pour, pour la... Mulțumesc, mulțumesc frumos și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Ce spune domnul eurodeputat Corao? Da, sunt întrebări complicate. Nu poți să dai aici un, un, o poziție politică, dar am să încerc să vă răspund. Uh, mă întristează faptul că Parlamentul are o părere diferită față de executiv, dar e normal când sunt 27 de state membre. Este logic să se întâmple așa. Este un proces însă care evoluează și așa vă răspund la a doua întrebare. Ce am văzut în cadrul negocierilor internaționale este că deseori Uniunea Europeană începe cu o poziție care poate să pară destul de dificil de modificat, dar încetul cu încetul, în funcție de cum progresează negocierile, Uniunea Europeană caută modalități de a crea un consens. Spun acest lucru pentru că am participat la diferite negocieri și pot să vă povestesc o mică anecdotă când s-a uh, negociat convenția de la Minimata în ce privește mercurul și toate uh, țările din America Latină doreau să existe un articol despre protejarea sănătății în convenția de la Minimata și era o convenție despre protecția mediului înconjurător. Dar noi țineam morțiși la acest articol și exista opoziția Statelor Unite, Canada, Uniunea Europeană, ei erau împotrivă. Și la un moment dat ne-am dat seama că unii dintre cei care erau împotrivă, la un moment dat au început să se gândească mai bine și în cele din urmă am reușit să includem acest articol și în momentul în care a fost adoptată Convenția de la Minimata, articolul cel mai lăudat a fost articolul cu privire la protejarea sănătății. Și comentăm uh, acest lucru cu colegii de la Unitatea Europeană care ei uh, erau reprezentanții Ministerului Sănătății, ei ne spuneau, păi noi eram împotrivă pentru că noi vreau să fie un articol mai bine formulat, mai puternic, era prea slab formulat, de aceea eram împotrivă. Și ca să vă răspund la cealaltă întrebare, ce ați putea să faceți? Eu cred că Parlamentul European trebuie să continue cu aceste inițiative foarte bune. Aceste mesaje pe care dumneavoastră le trimiteți, aceste mesaje precum cel pe care l-am citit eu aici, ar trebui să fie cunoscut de toată lumea pentru că uh, vorbim despre norme care sunt utile, dar din păcate, nefiind uh, obligatorii, nu creează o unitate, uh, niște criterii unitare, ci niște criterii prea dispersate. Avem nevoie de niște norme comune și noi ne dorim acest lucru în Ecuador și nu numai în Ecuador. Și atunci uh, când uh, te gândești la țări precum Congo, ne spune noi nu avem uh, reguli. Dacă am avea și noi niște reguli și să spunem întreprinderilor, dacă ar putea măcar să le aplice pe aceea, ar fi foarte bine unul are un mare defect. Deseori nu-i ascultăm pe ceilalți și se, și se întâmplă mult mai des decât vă închipuiți dumneavoastră. Există poziții a anumitor țări care sunt deja determinate și nu facem nici măcar o tentativă de a um, face să se răzgândească. Întotdeauna, într-o negociere internațională, se trece de la o etapă de fricțiuni la o etapă de dialog constructiv. Pentru mine este o evidență că nu există un conflict între principiile directoare și dorința noastră de a crea un instrument uh, uh obligatoriu. Vreau să mai atrag atenția asupra raportului pe care l-am văzut uh, unde se vorbește despre principiile directoare adoptate cu unanimitate. Nu există unanimitate la Consiliul Drepturilor Omului, nu. Există un consens, dar nu există unanimitate. Ce înseamnă acest lucru? Că nu există nimeni care să se fi opus la vreuna dintre inițiativele care a fost prezentată, dar nu există unanimitate, pentru că unanimitate înseamnă că toată lumea votează pentru o inițiativă, dar deocamdată, dar la Consiliul Drepturilor Omului, în momentul în care cineva se opune, se termină cu unanimitatea. De aceea noi uh, um, acționăm în sensul consensului. Rezoluția 26.9 a fost votată astfel. Este un mecanism democratic, așa cum există și aici la Parlamentul European, pentru a adopta rezoluții. Și aceasta este realitatea. Și vă invit să urmăriți uh, aceste lucrări și să sperăm că veți sprijini această inițiativă. Mulțumesc! Seri, 4 minute. Seri, 4 minute. Câte, uh, câteva întrebări mi-au fost adresate mie și da, s-a tot vorbit și mi-ați atras atenția asupra complexității. Da, Dreptul omului este un domeniu complex, dificil. Dar nu cred că poate fi cineva acuzat de reavoință. Cred că încercăm să facem ce putem, cât mai bine, și ce am făcut anul acesta demonstrează acest lucru. Însă trebuie spus că e vorba de un dosar cât se poate de complicat. Și dacă punem cap la cap ce s-a spus aici timp de trei ore, în această după masă. Uh, poate că dumneavoastră ați înțeles mai mult decât mine. Eu nu consider să consider că este un domeniu complex, dar am auzit și o serie de propuneri, parcă apele se mai limpezesc. Ca să intru un pic în detalii, nu vorbeam despre chestiune de procedură, vorbeam de faptul că era vorba de proces, de procesul politic care se desfășoară la Consiliul Drepturilor Omului, care, din păcate, și el dă apă la moară discuțiilor. În 2014, când s-au adoptat acele linii orientative, eu nu mă găseam în poziția pe care o ocup astăzi, însă știu că a fost o uh, un punct de răscruce. Înainte nu aveam nimic în acest domeniu, a fost ceva epocal. Iar acest uh, proces politic care a dus apoi la rezoluția respectivă, trebuie spus că a fost un proces dificil. Iată de ce noi am fost sceptici uh, atunci. Da, am spus că nu ne place, nu vă place poziția noastră pe care am exprimat-o timp de 2 ani de zile și pe care partenerii noștri până la urmă au acceptat-o, eu cred că au existat multe critici la adresa acestui uh, proces, dar grupul nostru se va reuni din nou peste câteva luni cu o agendă mai amplă de uh, până acum și vom discuta și problema liniilor orientative. Uh, probabil că tratatul nu va fi adoptat peste noapte, ci la un moment dat, peste câțiva ani. Între timp, avem totuși ceva. Avem aceste principii generale, aceste criterii exprimate și nu e puțin lucru. Și atunci nu trebuie să aruncăm și copilul cu apa din copaie, să fim foarte prudenți, așadar. Apoi, nu vreau să, să nu pot să vă spun la întrebarea pe care mi-ați adresat-o în legătură cu ce state membre sunt mai favorabile tratatelor și ce state nu. Uh, sunt state membre care uh, nu își doresc un tratat, nu degeaba am respins rezoluția respectivă, inițiativa nu ne aparține, însă, încă o dată, nu există o poziție comună statele membre au un interes, dar dacă mă întrebați cine e cel mai dornic, n-aș putea să vă răspund. Nu cred că am, am avut o zi așa de proastă în Parlament, dar, în orice caz, apreciez această dezbatere. E bine că ea are loc și în alte părți ea nu are loc în acest gen de format Este bine că discuția există, că dezbaterea e bună, că suntem pe calea ce bună. Nu știu dacă vom avea... Întrebarea acum nu mai este dacă vom avea un tratat sau nu, ci ce va conține un astfel de tratat și atunci e clar că ne așteaptă multe alte discuții și eforturi. Vă mulțumesc foarte mult. De dimineață am avut niște discuții, să știți, între noi, dar v-am cunoscut mai bine uh, după ce uh, am discutat cu el, se pare că este, munca este în curs și avem uh, ceva în continuă evoluție, inclusiv la SEA. Îi dau cuvântul următorului coleg. Aș dori să fac două observații. Una se referă la ce a spus domnul Seri, numai ce. A crea un tratat este un proces pe termen lung, pe termen mediu și lung. Va trebui să continuăm să folosim instrumentele la dispoziția noastră. Liniile orientative ale ONU uh, sunt uh, ceva uh, important. Ele au fost însoțite și de alte instrumente recent. M-am referit la instrumentele de la Consiliul Europei, mă refer și la Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, uh, dar și la alte entități care au uh, venit cu o serie de recomandări și rapoarte care oricum vor trebui să fie promovate, aplicate. Deci nu așteptăm să vină tratatul ca să ne apucăm de treabă. Nu așa stau lucrurile, nu așa abordăm situația. Apoi, poate că am fost prea critic față de Uniunea Europeană, domnule președinte? Eu sper că nu, pentru că nu mi-am dorit asta, pentru că există multe lucruri pe care le face Uniunea Europeană, pe care le fac statele membre, uh, există și multă exemplaritate și lucruri valoroase care sunt uh, făcute. Însă, la Geneva suntem puțin uh, frapați de performanța destul de slabă a reprezentanților uh, UE și instituțiilor UE în cadrul uh, instituțiilor multilaterale. Uh, mă refer aici la tot ce înseamnă interesele marilor companii și corporații și aici Uniunea Europeană se cam târâie. Nu prea se mișcă rapid. Și când vine vorba de relațiile externe ale UE, uh, nu prea își dorește Uniunea Europeană să intre în discuții legate de standarde și norme internaționale. Parcă nu se simte în largul său, cel puțin în domeniul acesta al afacerilor și drepturilor omului. Și vreau să atrag atenția asupra acestui aspect. Noi la Geneva avem posibilitatea de a merge la ONU și a discuta în diverse foruri uh, zilnic și există multă politi- politicizare și multe probleme, dar se pot depăși aceste obstacole și asta trebuie făcut. Deci trebuie să reflectăm asupra acestor poziții și să încercăm să facem ceva în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră, pentru contribuția la dezbatere. Domnul președinte mulțumește comabilitate și interpreților care uh, au acordat un timp suplimentar. O seară plăcută și ne vedem mâine dimineață din nou la lucrările